Mesdames, Messieurs, bonjour! Bună ziua, doamnelor și domnilor, haideți să trecem la treabă. Se adoptă proiectul de ordine de zi, nu există obiecții. Domnule Muzelier, bună ziua! Se aprobă procesele verbale ale reuniunilor din 8 și 9 octombrie și 5 noiembrie. Nu există nici aici obiecții. Foarte bine. Consilierii fac mult zgomot astăzi. Victor. Victor. Mulțumesc, Victor. Nu m-a auzit. Bun aș dori să fac o comunicare importantă. Dragi colegi, după cum știți, astăzi este data de 3 decembrie 2018 și sărbătorim Ziua Internațională a Persoanelor cu Handicap. Această zi, declarată uh, în 1992 de către Națiunile Unite uh, dorește să promoveze bunăstarea și să apere drepturile persoanelor cu handicap în toate sferele societății. Această zi este ocazia de a ne sensibiliza în continuare în ceea ce privește situația lor specială. Tema anului acesta pune accentul pe autonomizarea persoanelor cu handicap pentru a exista o dezvoltare bazată pe incluziune, echitabilă și durabilă în cadrul programului de dezvoltare durabilă 2030. Acest program dorește să nu, lasă, să nu lase pe nimeni în urmă. Persoanele cu handicap, ca beneficiari și agenți de, ai schimbării, pot să grăbească procesul către o dezvoltare uh, cu adevărat bazată pe incluziune, inclusiv în contextul reducerii riscurilor dezvoltării urbane. La solicitarea comisiei noastre, departamentul tematic a pregătit un studiu pe care îl găsiți la intrarea în sală. Iată-l care dorește să examineze problemele de accesibilitate în domeniul transportului și turismului în întreaga Uniune Europeană și care a permis redactarea unei cartografieri a accesibilității în statele membre în trei sectoare diferite, transportul pe distanță lungă, transporturile locale și turismul. Studiul arată că, în general, accesibilitatea călătoriilor uh, pe distanțe lungi este bine acoperită la nivel european, ceea ce arată incidența pe care o au regulamentele europene în ceea ce privește promovarea accesibilității, însă situația transporturilor locale, care sunt reglementate diferit în statele membre sau chiar în fiecare oraș sau regiune, este mult mai heterogenă. Știm că micile state membre și uh, marile orașele dau dovadă de un uh, nivel de accesibilitate ridicat, însă alte state membre și regiunile rurale rămân inaccesibile în ceea ce privește transportul local. Acest lucru ar putea fi îmbunătățit prin măsuri naționale mult mai coordonate. Dar și la acest nivel, Europa trebuie să rămână activă și să promoveze schimbarea. La inițiativa Parlamentului European, Direcția Generală a Pieței Interne a Comisiei Europene, a decernat un premiu al capitalelor europene ale turismului inteligent, pentru care criteriile de accesibilitate reprezentau cele patru criterii ale evaluării pentru obținerea acestui preț, acestui, mă scuzați, premiu. În ceea ce politica turismului, competența UE este, este limitată la acțiuni de coordonare și informare, iar eforturile derulate în ceea ce privește armonizarea sistemelor de informare, în ceea ce privește accesibilitatea în întreaga Uniune Europeană, nu au dus la rezultate prea importante și uh, gama largă a surselor de informație încep, se multiplică în continuare. Totuși, este important să amintim că în majoritatea statelor membre și regiunilor și în regiunile Uniunii Europene, accesibilitatea transporturilor și turismului s-a îmbunătățit considerabil, bineînțeles, în ultimii 10-20 de ani, dar trebuie să continue să se îmbunătățească. Iar aceste eforturi nu sunt suficiente. De pildă, este în continuare prea greu să se asigure o călătorie cu mai multe etape fără întreruperi pentru o persoană cu handicap, pentru că lucrurile nu sunt suficient de armonizate. Iată de ce vreau să vă reamintesc că Parlamentul și Consiliul pe 8 noiembrie au încheiat un acord privind propunerea Comisiei Uh, privind actul în materie de accesibilitate, care dorește să aducă la oaltă dispozițiile legislative, reglementative și administrative în ceea ce privește exigențele de accesibilitate aplicabile tuturor produselor și serviciilor. Comisia TRAN a, s-a alăturat, uh, bineînțeles, procesului legislativ și va arăta că aceste lucruri nu vor fi date uitării. Din păcate, trebuie să spun că, în ceea ce privește transportul, amendamentele pentru accesibilitate crescută pentru persoanele cu handicap sau persoanele cu mobilitate redusă sau izbit de o rezistență semnificativă la nivelul Consiliului și vreau să vă spun că acest lucru este inadmisibil mai ales în ceea ce privește platformele intermodale sau sectorul turismului. Textul final al acestui act ar trebui să fie votat în plenară la începutul lui 2019 și sper că, acest, că această direcție va fi rectificată de Parlamentul European. Eu una cred că, în afară de adoptarea acestui act, trebuie să consacrăm mai multe mijloace accesibilității în Uniunea Europeană pentru a garanta, garanta tuturor cetățenilor și tuturor cetățenelor cu mobilitate redusă, dar mai ales persoanelor cu handicap sau, uh, sau deci persoanelor cu mobilitate sau cu mobilitate redusă și handicap, trebuie să le garantăm o pârghie de acces ușoară și autonomă în ceea ce privește serviciile de transport. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc pentru că am făcut o prioritate din acest subiect. Doriți să luați cuvântul, domnule Taylor? Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Am fost uh, raportor la vizul TRAN și am colaborat foarte bine cu uh, raportorii în umbră uh, sub conducerea colegului Lutgard. Prioritățile comisiei noastre erau um, obligativitatea accesului pentru persoanele cu handicap și uh, cu um, cei cu handicap senzorial în mediul construit, fiindcă degeaba avem un uh, sistem de transport dacă nu-l poate folosi toată lumea. Apoi uh, am sugerat să se includă toate formele de transport localizat și intermodalitatea. Însă nu am putut să înregistrăm progres la Consiliu. Nu se mișcau deloc. Așa cum nu se mișcă nicio persoană cu handicap la uh, baza scărilor unui avion. Deci n-am avut ce să facem. N-am putut să rezolvăm această problemă. Și uh, în final uh, S-a ajuns la un acord, un proiect de acord și uh, am reușit uh, să obținem uh, servicii de bilete pentru persoanele cu handicap senzorial, dar ce doream noi să obținem, lucrurile mai importante au fost blocate. Din păcate, grupurile persoanelor cu dizabilități care ne-au scris se simt dezamăgite. Uh, de Uniunea Europeană. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vă informez în legătură cu acest subiect. Mulțumesc, domnule Taylor, domnule Van den Camp. Vreți să spuneți ceva? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. În ceea ce privește departamentul tematic și structural și coeziune, știm cât de grea poate să fie situația pentru persoanele cu handicap. Nu se pot deplasa în Uniunea Europeană adesea. În același timp, în același timp lupta care se duce la nivel local și la nivel național, lupta trebuie să se ducă pe aceste planuri. Și în raportul Liberațchi Domnul Muzelie a dat un exemplu în acest sens. E vorba de drepturile pasagerilor în sectorul feroviar și am putut să aducem îmbunătățirile necesare. Sper că toate colectivitățile locale și ONG-urile se vor putea folosi de acest raport în lupta lor la nivel local pentru a îmbunătăți accesibilitatea sau pentru a obține mai, finanțare mai bună. Trebuie să fim foarte atenți. Noi, ca Parlamentul European, nu putem să mergem în fiecare sătuc uh, din Germania, Olanda, Austria și așa mai departe, dar adesea e util să existe materiale pe care le poți folosi local pentru a arăta că persoanele cu handicap uh, se confruntă adesea cu greutăți în ceea ce privește rolul pe care îl joacă în transporturile locale. Vă mulțumesc deci pentru acest raport foarte util. Mulțumesc, domnule Van den Camp. Iată de ce, indiferent de regiune, oraș și așa mai departe, eu cred că miniștrii transporturilor trebuie să facă în așa fel încât uh, ca acest subiect să devină o prioritate. Iată de ce acest raport, care trebuie să trezească conștiințele tuturor, uh, cu un mod de anchetă foarte simplu. Să nu mai rămână nimeni lăsat deoparte. Va fi trimis, deci, de către mine, tuturor miniștrilor de transport, uh, încă de mâine. Bun. Mergem mai departe la propunerea de regulament ce amendează um, regulamentul ce stabilește codul comunitar al uh, vizelor. Aici avem un vot. Dar haideți să vedem dacă putem începe voturile. Să vedem dacă întrunim quorumul pentru vot. Se deschide votul, să vedem dacă avem quorum le quorum est eh, là et vous pouvez commencer parce qu'elle est votée. C'est bon, j'ai assez. Bon. Avem suficientă lume pentru a trece la vot. Haideți să începem. Este... Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 40 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 43 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 42 pentru. împotriva. Abține se adoptă. 48 pentru. împotriva. Abține se respinge. 44 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 45 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 46 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 47 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic. Se deschide votul la amendamentul 47. Se închide votul. Se respinge, dar n-ați ridicat mâna. De ce? Că e ziua de luni. Mai departe, 49 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Bloc A. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se... Haideți să vedem. Se deschide votul electronic. Se închide votul. Se respinge. 52 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 54 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 6 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Haideți să verificăm electronic amendamentul 5. Se deschide votul. Dacă nu aveți încredere, trebuie să verificăm. Se închide votul. Amendamentul 5, deci, se adoptă. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verific electronic. Că doamna Vodalon se uită la mine suspect. Haideți să verificăm. Se închide votul. Se respinge. 56 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 2 pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 63 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 64 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 8 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, 66 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 67 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 70 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 68 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 69 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 71 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Bloc B pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 73 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 74 pentru, 74, um, v-ați pierdut. 7, 4, 74, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Bloc C pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 80 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 83 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 85 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 9 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 11, uh, 12 pentru împotriva abțineri se respinge, 11 pentru împotriva abțineri se respinge, compromisul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 13, 14 pentru împotriva abțineri se respinge, 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 20. Cine a cerut o verificare? Veți verificăm? Verificăm. Amendamentul 18. Se deschide votul. Eu cred că se adoptă. Se închide votul. Se adoptă. 20 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 21 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 23 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 24 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 26 pentru, împotrivă, abțineri, nu e limpede. Haideți să verificăm electronic. Se închide votul. Era cam strâns. Se respinge. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 30 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 31 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 32 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 34 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Se supune acum la, te- la vot textul întreg, se deschide votul. Se închide votul. 26 pentru, 7 împotrivă, nicio abținere. Se adoptă raportul. Felicitări raportorului. Allez, nous passons désormais au rapport de Thérèse. Trecem acum la următorul raport privind acordul între Statele Unite ale Americii și Comunitatea Europeană în ceea ce privește cooperarea, în ceea ce privește securitatea aviației. Supunem la vot acest uh, raport. Deschidem votul și închidem votul. Treizeci voturi pentru, trei abțineri se adoptă. Și continuăm cu raportul domnului Chistelor în ceea ce privește protecția animalelor în timpul transportului. Începem. Compromisul 1. Pentru, împotrivă, se adoptă. Amendamentul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificați? Bun. Amendamentul 5. Votăm. Închidem votul. și este adoptat. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Continuăm cu compromisul 3. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Trecem la 19. Pentru, împotrivă, abțineri respins. Amendamentul 20. Pentru, împotriva abțineri, respins. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9. Amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri,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 Votul este închis. 14 pentru, 19 împotrivă. Respins, deci. Compromisul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. <clears throat> Trecem la amendamentul 78. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Haideți să verificăm. Verificăm Je ferme le vote, hein, mais je crois que c'est adopté. Oui, c'est adopté. Cred că este adoptat. Da, este. Compromisul 13 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 81 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, verificăm, votăm la amendamentul 81. Și se adoptă. Amendamentul 82 pentru, împotriva, abțineri, respins. 83 pentru, a, nu, mai iertați, am uh, terminat lista de vot. Vot final. Deschidem votul electronic. Votul e deschis. Și Închidem votul. Pentru 27, împotriva 5, o abținere. Felicitări, raportul este adoptat. Continuăm. Ultimul uh, document supus la vot se referă la domn, raportul domnului Salini cu privire la interoperabilitatea sistemelor de uh, taxare rutieră. Avem doar un vot pe calea electronică. Deschidem votul. Și votul este închis. Bravo, domnule Salini. Nimeni nu a votat împotrivă. Felicitări. Regulamentul va fi adoptat. Și continuăm acum, trecem la punctul următor, mecanismul de interconectare a Europei 2000 modificarea regulamentului și raportor sunt eu. Allez, on y va. Je vais attendre. O să aștept O să-i aștept, uh, aștept să iasă din sală cei care doresc să iasă. Allez, nous commençons. Începem, deci, raportul privind mecanismul de interconexiune uh, în Europa 2014-2020 și retragerea Regatului Unit din Uniune. Raportul va fi modificat. Regulamentul va fi modificat pentru a adapta mecanismul de interconectare în cazul în care nu se ajunge la un acord în negocierile pentru Brexit. Comisia Europeană încearcă să anticipeze efectele lipsei unui acord și a venit cu o propunere mult prea succintă și care nu se ridică la înălțimea mizelor acestui, uh, acestei situații. Deci, în pregătirea pentru Brexit se trebuie creat un adevărat scut legislativ în uh, uh, prin măsuri care uh, trebuie să se completeze reciproc, măsuri financiare de asemenea pentru a uh, uh restabili frontiere externe ale Uniunii pe, uh, la Marea Nordului și pe uh, canalul Mânecii și am vrut să introduc și o măsură care ține de echitate între teritoriile europene. Comisia Europeană nu a efectuat suficiente studii pentru a demonstra că Uh, statele care au uh, uh, frontiere terestre cu Marea Britanie vor suferi cele mai grave efecte ale Brexitului. Noi am, noi am anticipat aceste efecte în rapoartele noastre și un singur exemplu ține de transporturile rutiere. O crește, se estimează o creștere de 5% a uh, costurilor pentru că trecerile de frontieră um, vor implica costuri suplimentare masive. La frontierele maritime, uh, va uh, crește deci uh, și uh, se va aglomera traficul maritim peste canalul Mânecii între Calais și Dover. Um, și credem că din această cauză foarte multe um, locuri de muncă sunt în pericol. cozile de camioane vor crește Eh, la cale deja se înregistrează cozi de 20 de kilometri. La uh, Dover se ajunge la 27 de kilometri. Uh, în cazul în care crește timpul de control uh, cu doar două minute la fiecare camion. De aceea credem că trebuie să mm, regândim uh, această uh, uh, geometrie frontalieră, trebuie ca uh, Benelux, țările Benelux să se adapteze, să uh, crească legăturile, numărul de legături cu Irlanda, să deschidem un uh, al doilea coridor atlantic și cu uh, rute uh, noi rute atlantice porturi noi dotate cu infrastructuri de control uh, și primire pentru uh, camioane. Propun uh, de asemenea crearea unui fond special de adaptare la retragerea Uniunii, la Marii Britanii pentru a uh, limita efectele negative ale Brexitului pentru teritoriile europene. Și uh, conchid că avem nevoie de timp, de spațiu și de bani. În timp nu mai avem și de aceea adoptăm acest raport în procedura accelerată. Banii trebuie să fie pregătiți, raportul meu creează linii bugetare noi, dar trebuie ca Comisia Europeană să poată să intervină în sprijinul teritoriilor în dificultate. În ceea ce privește spațiul, soluții trebuie găsite la nivel uh, local și cred că vom avea nevoie de 2-3 ani de tranziție pentru echiparea porturilor și pentru ca transportatorii să se adapteze noilor realități în ceea ce privește legăturile cu regatul unic. Dar, dragi colegi, iată care ar fi uh, foaia de parcurs pe care vă propun. Putem dezbate uh, și putem vedea care este, vom vedea și care este poziția uh, comisiei. Ideea este să avem o um, tranziție lină. Acum dau cuvântul reprezentantului comisiei, domnul Mizelie, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Acest uh, raport uh, vizează modificarea mecanismelor de conectare uh, după retragerea Regatului Unit. Întrebarea este cum salvăm porturile de la Atlantic de dezastrul care le așteaptă. Varianta de acord propusă acum două săptămâni de negociatorul șef Michel Barnier este încă neadoptată. Uh, și va trebui să ne adoptăm foarte rapid modificărilor rutelor maritime, așa cum a spus și doamna președinte. Cele 24 de miliarde de uh, euro puse la dispoziție pentru aceste modificări vor fi uh, pierdute dacă nu începem să investim. Este o perioadă determinantă în care Parlamentul uh, European trebuie să demonstreze că um, putem să facem din această situație o uh, șansă și să um, strângem legăturile cu Regatul Unit. Propunerea Comisiei nici nouă nu îi se pare uh, a se ridica la uh, înălțime. raporturile asociațiilor președinții regiunilor, uh, ministrii francezi uh, susțin că Comisia nu a realizat un studiu de impact și nu a ținut cont de majoritatea observațiilor formulate în cursul consultărilor publice din uh, iunie și iulie. Și rezultatul este că pare acum că ne grăbim în loc să încercăm să fim eficienți. Comisia vine cu un plan uh, slăbuț, uh, mediocru, care poate avea consecințe grave însă. Și mi se pare absurd să excludem uh, porturile din traseele transportatorilor pofida evidenței geografice, a apropierii geografice tonajul transporturilor rutiere între Irlanda și Franța era uh, superior din 2007 tonajului uh, comercial dintre uh, Irlanda și uh, Belgia sau Olanda. Dacă nu ținem cont de aceste lucruri, uh, dacă nu ținem cont de aceste uh, lucruri, vom, uh, ne vom confrunta cu o adevărată catastrofă. Felicit, deci, uh, raportoarea pentru observațiile pe care le uh, face și pentru propunerile sale. Trebuie modificat coridorul atlantic pentru a integra direct Irlanda în rutele comerciale. Um, pe 22 uh, noiembrie trecut uh, am uh, Parlamentul, Comisia noastră și-a exprimat deja sprijinul pentru aceste propuneri. Are cuvântul doamna Cristin Vodanu. Da, mulțumesc. Eu voi avea niște observații care merg uh, în aceeași direcție cu cele propuse dumneavoastră și de domnul Mezelie. Când s-a venit cu această propunere în august, uh, am uh, spus de atunci că um, stabilirea acestor rute comerciale cu Regatul Unit nu poate fi doar o un exercițiu tehnic, tehnico-juridic, așa cum a făcut Comisia, este un exercițiu politic în aceeași măsură. Bretagne. Comisia Europeană susține că uh, nu pot fi incluse porturile din rețeaua centrală, precum Brest uh, și uh, încearcă să găsească justificări uh, juridice pentru a uh, face excepții de la uh, regulă. Ar fi N-ar fi prima oară, nici ultima oară, când Uniunea Europeană ar da uh, dovadă de creativitate juridică pentru a uh, ocoli sau a rezolva probleme uh, de natură politică. Obiectivul este deci unul politic și se înscrie într-o dimensiune geografică care face ca nordul Franței să devină un loc de neocolit în privința comerțului a rutelor comerciale uh, cu Irlanda. Sigur că încă nu este garantat încă faptul că se va ajunge la un acord uh, și se pare că ne îndreptăm în acea direcție. Uh, așa că trebuie să ne pregătim pentru orice situație și în numele socialiștilor și democraților puteți conta pe mine pentru a găsi cele mai bune propuneri. Mulțumesc. Domnul Lundgren? Nu? Domnul Dominic Riche. Extremement francofon. Suntem foarte francofoni astăzi. Da, nu o să revin, uh, nu o să reiau tot ce s-a spus, uh, sunt uh, de acord cu ce a spus Uh, antevorbitorii mei, vreau să mai adaug câteva lucruri totuși. În primul rând, nu este vorba aici de o infrastructură de transport, de sprijinirea unei infrastructuri de transport. Rutele maritime nu sunt stabilite de către operatori uh, de stat și de privați. Iar greșeala comisiei, fiindcă este o greșeală, să spunem lucrurilor clar, pe nume, este că n-a făcut decât să sprijine legăturile existente, fiindcă, de fapt, nu existau legături existente în porturile franceze. Și toate treceau pe la cale, pe canalul Mânecii. Asta primul an, În doilea rând, sprijinul ce poate fi adus în aceste condiții va fi un sprijin dat infrastructurilor portoare atâta timp cât, încărcă, cât în, Uh, vor uh, putea fi instituite legături care nu există. Și asta e pentru coridorul atlantic, de, de pildă, unde există. Dar nu există la Calais, nu există uh, la Haga și așa mai departe. Deci, înțelegem de ce Comisia a făcut această greșeală politică, a spus Omar Bodalan acest lucru, a fost o eroare politică, poate dorea să-i trezească pe francezi, dar trebuie să știm care este natura acestei intervenții. Deci, ce este important aici este să se stimuleze energia în ceea ce privește direcția conducerea porturilor și a operatorilor, fiindcă Europa nu poate să creeze legături comerciale de acest fel din mânecă. Doamnă președinte, aveți un raport foarte curajos. Pe mine mă, mă îngrijorează fondul special. Nu e proastă ideea. E chiar o idee foarte bună. Doar că este o, o chestiune care uh, ține de un detaliu. Și ce se întâmplă pe plan bugetar? Dacă trebuie să regândim, să gândim un fond sau un fond special sau fonduri speciale de adaptare la Brexit, o luăm pe o cale bugetară care s-ar putea să fie mai complicată chiar decât propunerea raportului. Pentru mine, ideea este atrăgătoare, dar s-ar putea să pună greutăți. Poate ar trebui să mai discutăm uh, între noi, să vedem dacă aruncăm omeala sau uh, admitem că dificultățile practice vor fi prea mari. Și s-a spus, comisia noastră a prezentat uh, amendamente privind subiectul CEF 2 pentru a intra toate porturile din coridorul mediteranean și atlantic în următorul program, în următorul mandat care va fi mai oportun aici. Este foarte important să fie integrate în, um, în acest context și noi vom înainta aceste amendamente pentru o dată de bunăvoință nu prea sunt alte variante și cred că e adevărat că comisia a fost cam uh, aiurită, dar nu cred că nu va sprijini uh, observațiile Parlamentului European pe marginea acestui subiect, care vor fi vor da dovadă de coerență. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru raportul acesta extrem de bun. Mulțumesc, doamna Clun. Ah, atât de, atât de, atât de. Nu, nu, nu. Las puțin. Domnul Kramer. Ah oui, parce que je suis rapporteur et qu'on est de la... Da, da, eu sunt uh, raportoare și suntem din aceeași familie politică, deci îmi cer scuze, domnul Kramer. Doamna Clun are cuvântul. Ok, thank you very much. Thanks, Chair. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Mulțumesc pentru raport. Așa cum s-a spus, um, de câteva ori în această după amiază, Irlanda face parte din acest uh, coridor între Marea Nordului și Mediterană și în jur de 95 uh, din mărfurile care ajung sau pleacă din Irlanda traversează Regatul Unit pe cale terestră. Este ruta cea mai eficientă în momentul de față, însă, fără îndoială, sunt, există preocupări cu privire la ce se va întâmpla în cazul unui Brexit fără acord. Porturile irlandeze uh, <clears throat> își doresc să creeze legături cu alte porturi. Dar coridorul Atlantic devine o opțiune pe care am susținut, pentru că este important să existe astfel de alternative, special în ceea ce privește axa spre Spania. Noi credem că raportul Comisiei din august a suscitat uh, semne de întrebare, pentru că apăreau aici doar câteva porturi și lipsa, lipseau multe porturi franceze din vestul Franței în care există relații comerciale. La fel ca și relații comerciale cu Portugalia și Spania. În orice caz, aștept cu interes să lucrăm la reuniunile coordonatorilor și cu siguranță vom introduce amendamente și nu cred că ar trebui să existe obstacole, n-ar trebui să ne limităm la o soluție doar, pentru că, așa cum s-a spus, există multe alternative și rutele <clears throat> maritime sunt comerciale, până la urmă sectorul privat va decide care vor fi mai folosite, dar uh, trebuie să lăsăm această posibilitate ca ele să fie incluse. Mulțumesc pentru raport încă o dată. Mulțumesc, doamna Clum. Și acum are cuvântul domnul Kramer. Vă rog. Mulțumesc, domnul președinte. Nu o să vă mire faptul că susținem raportul, dar în, până una alta e vorba doar de speculații, pentru că nu știm până pe 11 decembrie cum va decide Parlamentul de la Londra. Acum, indiferent de acest lucru, s-a vorbit mult despre porturi. Să eu citesc citisem că Regatul Unit dorește să părăsească agențiile și și EASA. E adevărat? Pentru că dacă așa stau lucrurile, efectele ar fi enorme dacă n-ar mai uh, face parte din aceste agenții. <clears throat> Mulțumesc pentru observație, domnule Kramer. Acum, dau cuvântul Comisiei domnului Colson de la DG Move. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je crois que votre rapport met l'accent Mulțumesc. Cred că raportul dumneavoastră atrage atenția asupra măsurilor care trebuie luate pe care legislativă față de Brexit. Și trebuie să spun de la început că suntem de acord cu o mare parte dintre măsurile pe care le considerați necesare dar avem și rezerve cu privire la cadrul legislativ pe care îl preconizați. Propunerea se referă la un context foarte specific. Ce măsuri de urgență trebuie luate în ipoteza că uh, se va petrece un Brexit fără acord uh, și uh, da, calendarul este foarte strâns, uh, termenul este de 1 uh, ianuarie 2020 și uh, preocuparea noastră este pe menținerea uh, unei legături directe cu, între Irlanda și continent. Uh, s-a prevăzut, deci, pentru această ipoteză să recreăm legăturile prin intermediul celor trei uh, porturi uh, care deservesc relația cu Irlanda. propunerile 10 și 11 de amendament, eh, Comisia nu are nicio obiecție la adăugarea porturilor Calais și Dunkerque pe lista cu celelalte trei eh, porturi de la Marea Nordului pentru o legătură cu, o, directă cu Irlanda. În schimb, modificarea traseului coridorului actual prin eh, ajutarea le Havre sau adăugarea Irlandei pe coridorul Atlantic ar fi măsuri care uh, trebuie să rămână măsuri permanente și care să nu se oprească pe 31 decembrie 2020 în uh, contextul uh, revizuirii uh, planului de transport actual. Comisia susține deci aceste măsuri. În ceea ce privește propunerea de a include portul din rețeaua globală pe coridorul Atlantic, precum Brest sau Roscoff, acest lucru nu e posibil pentru că doar porturile din rețeaua centrală pot să intre pe un coridor, iar rețeaua centrală e definită într-un alt regulament, care este regulamentul RTET și nu regulamentul MIE. Deci este în mod normal în contextul revizuirii RTET în Adică numai în acest context putem să uh, trecem la uh, revizuire. Comisia este conștientă de faptul că acest lucru poate fi uh, considerat prea îndepărtat în timp și atunci uh, încearcă să uh, prevadă deja măsuri pentru porturile din rețeaua globală, precum Roscov sau Brest și acesta este motivul pentru care în contextul uh, revizuirii regulamentului ca să avem uh, o măsură permanentă, măsurile să aibă caracter permanent, Comisia, la inițiativa președinției Consiliului, a decis să includă porturile să includă porturile din rețeaua globală eligibile pentru o cofinanțare de 30%. E un element important, e ceva nou, complet nou de fapt și nu ne îndoim că Parlamentul va susține această inițiativă pe care și Comisia o susține din plin în contextul revizuirii regulamentului. La amendamentele 6 și 8, pentru eligibilitatea în contextul regulamentului, echipamentele portoare de control la frontieră care vor fi necesare în uh, contextul Brexit, e vorba de vămie, poliție de frontieră și așa mai departe. Pe 5 decembrie, poimine, vom publica în uh, contextul acestui regulament un, o cerere de ofertă ca să putem încadra în programul uh, de lucru anual uh, achizițiile pentru aceste echipamente. Deci, începând de miercuri, există posibilitatea de depunere de oferte pentru 65 de milioane de euro special la aceste puncte. De remarcat că această cerere de oferte uh, se referă și la studii și lucrări care vor fi necesare porturilor precum Roscov sau Brest. Chiar porturile se pot uh, pot să mm, depună proiecte pentru finanțare. De miercuri, repet, vom avea această cerere de oferte specifică. În contextul uh, revizuirii regulamentului, Comisia mai propune investiții um, vamă frontieră fitosanitare, care să reprezinte investiții uh, cu caracter permanent, nu temporar. Comisia este pentru și credem că vom avea o primire favorabilă din partea Parlamentului pentru aceste măsuri. În schimb, a prevedea acest tip de finanțare în cadrul programului multianual nu este posibilă pentru că nu vom mai avea programe multianuale nu vom mai avea uh, pentru că nu, nu vom mai avea uh, buget alocat pentru asta. Singura măsură posibilă este crearea unui fond de urgență suplimentar Însă acest lucru va crea serioase probleme în ceea ce privește concurența. Doamnă președinte, suntem de acord cu uh, adăugarea deci a porturilor Dunkerque și Calais, cu extinderea uh, coridoarelor din uh, uh, zona centrală, da pentru eligibilitate specifică a porturilor eligibile din rețeaua globală, în așteptarea revizuirii regulamentului RTT, aprobarea imediată a adaptării uh, porturilor din rețeaua globală la controlele vamale pentru a permite acestor porturi să se pregătească pentru Brexit și da unei eligibilități permanente pentru acest tip de investiții în următorul regulament EMIE. Uh, Singurele lucruri cu care avem probleme uh, reprezintă fondurile dedicate. Îmi cer scuze că m-am uh, lungit, dar subiectul e foarte important. Mulțumesc, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru încurajări, pentru acest raport. Dacă raportul nostru va modifica următoarea cerere de ofertă pentru proiecte la porturi, asta va fi un lucru mare, se va conecta la rețeaua globală, fiindcă Comisia nu a prevăzut acest lucru. Bine că suntem noi aici. Și al doilea lucru. Trebuie să arătăm, uh, pot să vă spun eu acest lucru. Și, deci, cum spuneam, vă pot spune eu acest lucru. În ceea ce privește Brexitul, dispozițiile legate de Brexit nu sunt doar tehnice. Trebuie să spunem lucrurile pe nume. Sunt și politice. Și la un moment dat, când uh, trecem printr-o perioadă nouă, unde totul trebuie reinventat pentru a-i ocroti pe cetățenii europeni, ei bine, și asta e o chestiune politică. Deci nu e doar tehnică sau o chestiune juridică e politică. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun este că în ceea ce mă privește dumneavoastră aveți adesea o viziune prea restrictivă, poate că spun vorbe mari, sau tehnică, care uneori intră în contradicție cu rolul nostru de parlament, de instituție politică. Pentru mine este normal ca în acest raport să avem de amendamente care deschid o dezbatere politică în ceea ce privește viitorul mecanismului de interconectare a Europei, dar și de a avea instrumente necesare pentru a pregăti sectorul transportului după Brexit. Fiindcă nu e o situație care vizează doar transporturile, ci și întregul teritoriu, fiindcă la, în porturi avem și locuri de muncă, iar consecințele pot fi groaznice dacă nu reușim să găsim trasee noi și utilizatorii, iarăși, vor fi impactați de Brexit. Deci, toate astea fac obiectul activității noastre. Iar în ceea ce privește toate aceste chestiuni politice și eventual juridice, trebuie să se negocieze. Iar uh, la nivelul instituțiilor, în dialoguri tripartite vor avea loc aceste negocieri, iar noi suntem aici pentru a avea un dialog interinstituțional. Dar vă spun, din capul locului, uh, Comisia întinde astăzi o mână vom uh, conlucra în continuare, dar vă spun din capul locului că noi suntem aici pentru a anticipa consecințele. Când îmi spuneți dumneavoastră un lucru, și anume, înainte de decembrie 2020, trebuie să avem foarte mare atenție când vorbim de coridoare. Lucrurile nu se opresc în 2020 și știți de ce? Pentru că am adoptat mecanismul interconectare numărul 2 și sunt înscrise în noua, în noua propunere. Iar Comisia de Transport și Parlamentul European uh, s-au hotărât să nu oprească lucrurile în 2020. Deci avem perspective mai, mai lungă durată și vedem, vedem ce se întâmplă după 2020. Dacă ne spuneți dumneavoastră că ne vom opri în 2020, eu trebuie să vă spun că nu, nu, nu e așa. Fiindcă sunt înscrise în mecanismul de interconectare uh, aceste porturi despre care ați vorbit dumneavoastră. Mai apoi, vă mai spun un lucru, că există și pârghii la care nu s-a gândit Comisia Europeană și consecințe. Când vorbesc de fonduri de adaptare sau fonduri de urgență și vreau să-i mulțumesc colegilor mei care au sprijinit această idee, pentru că mâine impactul Brexitului asupra regiunilor va fi tragic și când mă uit la regiunile din uh, Bretania și Normandia, Mă întreb cine va finanța toate aceste proiecte. Fondul de adaptare trebuie să fie un răspuns uh, limpede față de ce s-a întâmplat, fiindcă aceste regiuni nu au uh, <laughs> cerut ele Brexitul. Și totuși, ele vor suporta, suporta prețul Brexitului. La un moment dat, Europa trebuie să ridice la înălțimea mizelor la înălțimea mizelor pentru a putea să dăm o mână de ajutor teritoriilor noastre. Iată motivul pentru care fondul de adaptare, și aici revin la chestiunea primordială a colegei Dominic Riche, la reuniunile, reuniunile raportorilor din umbră, la reuniunile acestea de informare, putem să ne uh, să ne zbatem, să vedem cum vom uh, concepe lucrurile, fiindcă acum trebuie conceput uh, structura, suntem într-o perioadă bugetară. Am înțeles ce spune domnul colegul Riche și cu uh, noile instrumente, ce facem. Cerem băncii europene de investiții să ne ajute, că ce buget și așa mai departe vom avea, deci timpul să, ca printr-un dialog și prin discuții să creăm acest nou fond. Dar vreau să vă spun uh, că acest raport va fi unul ambițios, va fi la înălțimea mizelor și va fi un răspuns tuturor celor care se bucurau de Brexit. Pentru a arăta că Europa este un adevărat răspuns și Comisia Comisia pentru Transport aduce răspunsuri adevărate, reale, pentru um, cei care își fac mari griji în teritoriu. Vă mulțumesc, v-am spus, acest raport va fi deschis pentru amendamente până pe 10 decembrie la ora prânzului. Deci nu aveți mult timp la dispoziție. Trecem mai departe. Trecem mai departe la reguli și norme comune în ceea ce privește organismele abilitate să efectueze inspecția și vizitele la bordul navelor, retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, avem uh, acest raport al doamnei Isabela de Monte, care îi dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. E vorba aici de un raport uh, analog celui despre care tocmai am vorbit, uh, chiar dacă este vorba de o procedură accelerată. De ce analog? Pentru că se referă tot la consecințele Brexit. Se știe că Regatul Unit a exprimat voința de a părăsi Uniunea și uh, probabil începând cu 30 martie, vor trebui aplicate um, altfel uh, regulamentele Uniunii Europeane și acest lucru este valabil și pentru partea maritimă. În acest dosar este vorba de recunoașterea la nivel de Uniune așa numitelor organisme care furnizează servicii de inspecție și controle pentru uh, embarcațiunile sub pavilion al Uniunii. Aceste organisme trebuie evaluate la fiecare doi ani de către Comisia Europeană în colaborare cu statul membru care a inițiat um, recunoașterea și care este denumit sponsor. Pentru a putea continua desfășurarea acestor inspecții, aceste organisme recunoscute trebuie să se supună deci um, cel puțin o dată la 2 ani unor astfel de evaluări. Dar Regatul Unit, ieșind din Uniune, nu mai poate fi sponsor. Aceste organisme recunoscute dispun în momentul de față de acordul de autorizare cu majoritatea statelor membre a Uniunii Europene, cele 27 state. Și după ieșirea Regatului Unit, n-ar mai putea folosi respectivele organizații pentru navele sub pavilionul lor. Noi vrem să umplem acest vid legislativ, iar propunerea Comisiei este de a modifica articolul 8.1 al acestui regulament și se înlocuiește aici, în loc de statul membru sponsor, orice stat care să fie autorizat unul dintre aceste organisme uh, recunoscute. Deci, practic, fiecare stat se poate substitui în a fi sponsor pentru astfel de organizații. E important ca acest um, impas să se rezolve, să nu existe incertitudini legislative odată cu ieșirea Regatului Unit din Uniune. Și de aceea trebuie protejată și continuitatea. Și aș adăuga aici și sub aspectul logicii și a operativității trebuie protejați și armatorii vizați. De aceea, iată și procedura accelerată și de aceea vă propun să adoptăm această modificare fără amendamente. Sper că acest raport este mai puțin controversat decât cel pe care tocmai l-am examinat, însă Principala cerință este să operăm o modificare cât mai rapid pentru a asigura această continuitate. Mulțumesc, doamnă de munte, Domnul Vin Van de Cam, vreți să interveniți? Da, vă rog. Domnul președinte, am onoarea să vorbesc în numele colegul meu recent intrat în acest parlament, Stefan Gerold, pe acest dosar care vizează inspecțiile navelor în contextul retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană. Crearea și întreținerea unor standarde de securitate înalte reprezintă unul dintre principalele active ale Uniunii Europene. Standardele pentru organizațiile care inspectează nave nu reprezintă o excepție aici. Ca și colega Izabela de Monte, susțin și eu propunerea comisiei fără mm, intenția de a veni cu amendamente. Totuși vreau să subliniez următorul lucru. După ce mi-am petrecut ultima lume Um, analizând acest sistem de inspecție a navelor și sistemul de sponsorizare prin statele membre, vă să spun că există multă marjă de manevră în ceea ce privește îmbunătățiri. Există o suprapunere uh, a responsabilităților în ceea ce privește și directiva aferentă din 2009, în ceea ce privește cerințele pentru statele membre, în ceea ce privește monitorizarea acestor inspecții. Se pare că și Comisia deja face demersuri în acest sens. Comisia ar trebui să evalueze dacă ar mai putea elibera statele membre de această obligație în plus. Mi-aș dori ca și Comisia să reevalueze sistemul Uh, acest sistem de sponsorizare prin statele membre și salut faptul că acest lucru uh, va fi urat pe agenda uh, pentru următorul mandat parlamentar care va începe în 2019. Comisia va trebui să evalueze dacă nu ar fi mai eficient dacă astfel de organisme pentru inspectarea navelor țin legătura direct cu Comisia fără ca să mai intervină aici și statele membre. Pentru că acest model de sponsorizare pare să elimine o concurență între aceste organizații. Actualele incertitudini și um, responsabilități în ceea ce privește regatul, ieșirea Regatului Unit ar putea fi folosite ca un fel de declanșator pentru abordarea acestei chestiuni. Măsurile sugerate ar putea fi un pas înainte pentru a aprofunda integrarea europeană atunci când este în beneficiu tuturor contributorilor la bugetul UE, asta în conformitate cu dragul meu coleg Ștefan Gerold. Mulțumesc, um, doamna ne aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Se potrivește chiar foarte bine pentru că și intervenția mea ar merge cam în aceeași direcție precum cele spuse de colegul Van de Cam. Știu, Izabela, că ne rugat să venim cu amendamente în cazul acestei adaptări legislative, însă, așa cum spunea și Vim, dacă am venit cu o, un, <clears throat> o modificare care să se discute și celălalt regulament um, deci pe lângă cel de față 391 pe 2009 mai există și 2009 bară 15 deci odată trebuie ca inspecțiile să facă de către aceste organisme de inspecție și pe de altă parte și statele membre trebuie să inspecteze la nivel de Consiliu s-a adoptat o uh, Uh, un act care, însă, la nivel juristic nu este foarte bine formulat. Poate că reușim noi să venim cu un astfel de amendament uh, pentru a permite o astfel de inspecție um, unică. Oricum va fi nevoie de un trialog, pentru că și Consiliul a venit cu un amendament uh, la această propunere a Comisiei. Și dat faptul că lucrurile nu sunt controversate pentru că și Consiliul își dorește același lucru. Cred că am putea face acest uh, uh, demers. Uh, întrebarea este care, cum gândește Comisia Europeană în această privință și raportarea. Mulțumesc foarte mult. Mă uit către Comisia Europeană și am să o întreb pe doamna Selie ce părere are din partea de gemul. Aveți cuvântul. În primul rând, aș dori să mulțumesc domnului raportor pentru aviz, care susține ambiția acestei propuneri, pe care am, a explicat-o foarte bine și n-am să uh, repet. Uh, e vorba de incertitudinea juridică creată pentru organizațiile pentru inspectarea navelor. Această propunere, știți foarte bine, trebuie adoptată foarte rapid, Trebuie să rezolvăm această incertitudine juridică pentru a menține competitivitatea pavilioanelor UE. Această propunere este și inclusivă pentru că implică toate statele membre care lucrează cu actualele organizații să participe la evaluarea Comisiei a performanțelor acestora. Acestea fiind spuse, aș dori să răspund la ceea ce s-a spus acum de către domnul Van de Camp și doamna Meissner. În această etapă, Comisia ia notă de solicitarea de a crește eficiența prin combinarea programelor naționale de monitorizare și un schimb mai accentuat de informații și poate pe viitor chiar un program de supraveghere la nivel european. Atât poate spune Comisia în această etapă. Luăm notă de această solicitare, dar mai important, este să finalizăm uh, discuțiile și negocierile cât mai repede. Pentru noi asta e o prioritate datorită faptului că data retragerii se apropie. În același timp, însă, am luat notă de această solicitare de sporire a eficienței. Mulțumesc! Doamnă de Monte, aveți din nou cuvântul la final dezbaterii. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și colegilor pentru sugestii. Evident că voi examina această propunere, dar și eu consider, așa cum a spus și Comisia Europeană, că Ambele solicitări trebuie avute în vedere atât nevoia de a acționa rapid, dar și această eficiență suplimentară. Dacă acest lucru se poate face uh, în timp util, cred că se poate merge pe această cale. Mulțumesc. Si beaucoup, Madame Monte, je rappelle. Mulțumesc. Vă reamintesc că termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 10 decembrie la prânz. Și mergem mai departe. E vorba de descărcările pe 2017. Comisia Europeană și agențiile se dau cuvântul domnului Wim van den Kamp, care ia cuvântul în domnului Prust și domnului Leontini, care va lua cuvântul pentru toate agențiile EMSA, EASA, ERA, Cezar și Shift to Rail, după care vom avea o dezbatere cu dumneavoastră raportorii din umbră și, în final, va avea și părerea Comisiei Europene. Domnule Vin Vandenkamp, aveți cuvântul. Dragi colegi, aș dori să-mi cer scuze pentru absență și aș dori să-i mulțumesc lui Vim pentru citirea acestei declarații din partea mea. Drăguț, nu? Am învățat să citesc așa, cuvânt cu cuvânt. Descărcarea de gestiune pentru bugetul general al Uniunii Europene pentru 2017 este o chestiune tehnică, deci voi sintetiza câteva elemente pe care eu le consider a fi importante să, le vă, să vi le spun atenție. În primul rând, aș dori să salut acest uh, cont consolidat uh, al Uniunii Europene, uh, care s-a realizat la nivel uh, regulamentar, chiar dacă nivelul de eroare de 2,4% depășește uh, nivelul de materialitate definit de curte de 2%, mai ales atunci când este vorba de chestiuni care țin de, uh, de contarea cheltuielilor de transport. Îmi exprim regretul că pentru domeniul competitivității, a creșterii și ocupării, care este centrul domeniul de transporturi, curtea nu oferă informații cuprinzătoare în ceea ce privește uh, mie, mecanismul de interconectare a Europei. Salutăm cele 3,965 uh, miliarde, milioane în ceea ce privește angajamentele și la fel 2, 1,7 uh, milioane pentru plăți alocate pe 2017. Vreau să subliniez că s-au selectat 152 de proiecte pentru o finanțare în valoare totală de 2,7 miliarde de euro pe partea acestui mecanism care subliniază succesul acestui program. În încheiere, diferitele documente studiate pentru elaborarea acestui raport mi-au făcut să uh, notez două chestiuni pe care aș dori să vi le împărtășesc. Serviciul intern de audit al Comisiei a găsit uh, puncte slabe semnificative în ceea ce privește sistemul de monitorizare a politicilor în domeniul securității uh, aviației și în domeniul maritim. Curtea de conturi a făcut recomandări pentru DigiMove și trebuie să uh, Um, să îmbunătățească această situație. De asemenea, am uh, notat faptul că Direcția Generală MUV, deci serviciul politic uh, din partea Comisiei, Direcția Generală a Comisiei care se ofertă de transport, se confruntă cu dificultăți în recrutarea unor specialiști și va fi necesar să urmărim cu mare atenție acest lucru. Aș dori să vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule Leontini. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. Comisia dumneavoastră trebuie să vină cu acest aviz pentru Comisia pentru Control Bugetar pentru descărcarea de gestiune pe anul 2017. Proiectele de aviz pe care vi le supun atenției se referă astăzi la Agenția Europeană pentru Securitate Maritimă, Agenția Europeană pentru Siguranța în domeniul aviației, Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate, Întreprinderea Comună pentru Cercetarea în domeniul traficului aerian, Cezar și întreprinderea, întreprinderea comună Shift to Rail. În cursul anilor, procedura de descărcare a devenit un instrument din ce în ce mai important pentru a verifica modul în care au fost cheltuiți banii publici. Parlamentul European are dreptul exclusiv de a adopta execuția bugetară a instituțiilor și agențiilor europene. Decizia Parlamentului se va baza, prin urmare, pe examinarea conturilor anuale consolidate ale Uniunii Europene, pe o serie de rapoarte din partea Comisiei asupra raportului anual a Curții de Conturi Europene și asupra un, uh, raportului de audit și a declarației de conformitate. Curtea de conturi a constatat că cele trei agenții și cele două întreprinderi comune care fac obiectul acestor avize și-au gestionat propriul buget pentru 2017 într-o manieră legitimă și în mod regulamentar. Însă, întreprinderea comună Shift to Rail a ajuns la o execuție bugetară de 94% pentru creditele de angajament și uh, 69% pentru creditele de plată. Shift to Rail a adoptat norme care reglementează conflictul de interese față de proprii membri, propriilor organe și a propriului personal și a personalului detașat precum și pentru membrii din Consiliul Director și a pus în aplicare o strategie antifraudă ad hoc care să integreze strategia Orizont 2020. În ceea ce privește Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă, <clears throat> vă propun să adoptați uh, uh, acest acord de colaborare între Agenția pentru Colarea Pescuitului, Frontex și Agenția în cauză, care a intrat în vigoare în 2017 pentru a îmbunătăți eficacitatea din punct de vedere a costurilor. 63 de milioane de euro au fost angajate ca credite de angajament și pentru 94% din bugetul total al, al exercițiului și 55 de milioane de euro au fost uh, credite de angajament, corespunzând la 97%. În 2017 nu au fost semnalate cazuri de conflict de interese. Agenția Europeană pentru Siguranța Aviatică a ajuns mm, la o execuție aproape completă cu o rată de 98%. Trebuie totuși spus că în licitațiile publice, mai ales pentru servicii, au fost identificate carențe care spun, periclitează raportul preț-calitate. În plus, trebuie spus că revizuirea regulamentului de bază a agenției nu a intrat în vigoare în 2017, așa cum se prevedea inițial. Agenția Uniunii Europene pentru Căile Ferate a avut o execuție bugetară de pentru angajamente și de 87% pentru plăți. Semnalez cu plăcere abordarea proactivă a agenției care dorește să-și transforme structura pentru a desfășura noile atribuții definite în cel de-al patrulea pachet feroviar și pentru a pune în aplicare planul de acțiune pe care, uh, care este definit în propria strategie antifraudă. În ceea ce privește întreprinderea comună, în ceea ce privește uh, traficul aerian, Cezar, în 2017 au crescut angajamentele cu, la nivel de 137 de milioane și um, în aceeași măsură și la plăți. Execuția bugetară a fost de 80, respectiv 69%. Uh, reducerea consemnate la nivelul execuției bugetare se datorează facturării târzii din partea partenerilor comerciali. Și în lumina celor spuse, vă propun să se acorde uh, descărcarea de gestiune pentru bugetul um, din 2017 tuturor acestor agenții. Pe 30 decembrie s-a mm, stabilit uh, scadența și, dragi colegi, uh, vă mulțumesc pentru atenție și rămân la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc, domnule Leontini. Doamna Meisner, vreți să las cuvântul? Pentru domnul Telicica. Telinchka. Domnul Monsieur Telinchka, allez domnul Telicica nu poate fi de față astăzi și m-a rugat să citesc câteva comentarii din partea dânsului. Ar dori, bineînțeles, să mulțumesc raportorilor pentru muncă și ar dori să încep cu observație de unul general, în sensul că în sectorul transportelor rapoartele arată o gestiune bună a bugetului, atât uh, la nivelul Comisiei cât și din partea agențiilor. Sigur că loc de îmbunătățiri este, dar nivelul de eroare tinde să scadă, iar interacțiunea cu Comisia se pare că este pe calea cea bună. Este un lucru pozitiv, desigur, și ar trebui să fim satisfăcuți de acest lucru. Totuși, aceste rezultate sunt de natură pur financiară și nu ar trebui să ascundă faptul că o evaluare mai substanțială și calitativă a folosirii bugetului european este necesară care să se concentreze asupra valorii adăugate și a mm, europene V-aș ruga să faceți liniște. În ultimii ani au fost rapoarte speciale în ceea ce privește drepturile pasagerilor, cer unic european din partea Curții de Conturi și ar trebui să ne gândim și la acestea atunci când evaluăm cheltuirea banului. Dacă am face acest lucru, n-am fi la fel de satisfăcuți. Comisia și agențiile executive. Asta un comentariu pentru avizul domnului Prust. Domnul Telici, este de acord cu uh, evaluarea acestuia, cum că evaluarea mecanismului interconectarea Europei ar trebui să fie mai aprofundată. În ceea ce privește implementarea scăzută a instrumentului financiar în baza CEF, ar dori să vadă lista de proiecte care au fost finanțate prin intermediul EFSI și nu prin acest mecanism. Pentru acest lucru ar fi cel puțin mai clar în viitorul CFM. În ceea ce privește agențiile, vis-a-vis -vis de proiectele de aviz a domnului Leontini, domnul Telici, care poate susține în mare măsură și va veni cu câteva amendamente doar în lumina observațiilor sale generale. Vă mulțumesc foarte mult! Merci beaucoup! Mulțumesc! Văd că nu e nimeni din partea comisiei care să poată să ia cuvântul acum. Termenul pentru depunerea amendamentelor 13 decembrie, termenul limită. La ora 11. Domnule Leontini, vreți să mai uh, adăugați ceva? Da, vă rog. Prendo atto um, am luat nota uh, notă în manieră pozitivă de uh, chestiunile subliniate de domnul Meissner. Și eu consider că o evaluare mai calitativă, care să nu se bazeze doar pe aspecte financiare, ar fi de dorit care să se bazeze pe această legătură între uh, rezultate și resurse folosite. Însă, din raportul pe care l-am făcut, uh, rezultă această eficiență și de aceea recomandăm acordarea de gestiune. La. Bun. Atunci, facem o pauză de un sfert de oră, după care ne întâlnim cu niște experți care ne vor prezenta un studiu privind Brexitul, consecințele asupra turismului și transportului în cazul uh, lipsei unui acord, no deal. Care sunt uh, adevăratele consecințe? Deci, haideți să ne revedem peste un sfert de oră pentru a da tuturor uh, timpul necesar pentru a, se, pentru a analiza acest studiu. Mes chers collègues, à nouveau, nous reprenons notre séance. Dragi colegi, reluăm ședința și vom aborda prezentarea studiului realizat de departamentul tematic în legătură cu Brexit, care ar fi consecințele unui uh, scenariu fără acord Este vorba de o prezentare venită în urma unei serii de audieri consacrate impactului unui Brexit uh, anticipat uh, de către reprezentanții diverselor sectoare din uh, domeniul transportului, transporturilor, Cunoaștem acum textul acordului, așteptăm decizia Parlamentului Britanic, care se va pronunța pe 11 decembrie. În acest moment nu este deloc clar în ce direcție merge votul acolo, dar pentru a afla mai multe și pentru a uh, afla mai multe pe această temă, vreau să le dau cuvântul autorilor uh, studiului, domnul Jose Papi, uh, domnul uh, Rafael Alfonsi, vă mulțumesc că sunteți uh, alături de noi și domnul Miguel Troncozo, O să vă dau cuvântul, câte 5 minute fiecare și apoi deschidem dezbaterea. Deci, domnul Jose Francisco Papi. Mulțumesc, doamnă președinte. O să vorbesc în engleză, cu permisiunea noastră. Mulțumesc pentru ocazia acordată de a prezenta acest studiu. Bănuiesc că aveți fiecare o copie a raportului. Este un raport foarte uh, stufos, vreo 170 de pagini, dar o să vă vorbim acum, um, o să vă prezentăm în rezumat uh, rezultatele acestui studiu. Structura prezentării. Sunt uh, cinci uh, secțiuni, le aveți acum pe ecran. Primul element uh, pe care vrem să-l aducem aten- în atenția noastră este importanța relațiilor economice între Regatul Unit și Uniunea Europeană. În primul rând, e foarte important să subliniem uh, importanța economiei britanice, o țară care are aproape 13% din uh, produsul intern brut al Europei și uh, deocamdată țară care are un deficit comercial uh, în relația cu Uniunea Europeană de 110 miliarde în 2017, adică 5% din PIB-ul britanic. Um, dar rămâne principalul partener al Europei în ceea ce privește uh, comerțul, mai ales în domeniul serviciilor. Uh, iar 48% din totalul investițiilor uh, în Uniunea Europeană sunt în Regatul Unit. Uh, deci, iată cât de uh, mare poate fi interdependența Regatul Unit Europa în sectoarele turismului și transportului. Aveți acum pe ecran, practic, graficul care arată evoluția schimbului de mărfuri între 2002 și 2017 este uh, undeva la 50%, asta trebuie să rețină. De asemenea, e important de reținut că, în ciuda tuturor investițiilor și în ciuda importanței canalului, uh, tunelului pe sub canalul Mânecii, Ehm, transporturile maritime reprezintă 75% ehm, din aceste ehm, schimburi. Se realizează pe cale maritimă. Deci, dacă ne gândim la transportul de pasageri, aproape 50 de milioane de călătorii sunt înregistrate călătorii ale cetățenilor britanici către Uh, destinații din Europa. E important aici că mm, în domeniul pasagerilor uh, predomină uh, transporturile aeriene. Următorul diapozitiv se referă la turism. Cifrele aici sunt uh, le vedeți pe ecran, 32 de milioane de vacanțe efectuate de britanici în Europa. Deci, uh, turiștii britanici reprezintă o sursă importantă de venit în domeniul turismului, cu o cifră totală de uh, euro cheltuiți în Europa de 21 de miliarde în 2016. În sens opus, uh, au fost 8,8 milioane de europeni care au uh, petrecut uh, timp în Regatul Unit folosind, cheltuit în jur de 4,6 miliarde de euro. Și acum o să dau cuvântul colegului meu să continue prezentarea. În ceea ce privește impactul socioeconomic în cazul unui Brexit fără acord, Regatul Unit va deveni o țară terță și asta va costa mm, scump ambele părți, nu numai Regatul Unit, ci și Uniunea Europeană. Pentru Uniune, totuși costurile vor fi mai mici și nu vor fi uh, proporționale cu cele suferite de Regatul Unit. Până în 2030, cu pierderile cumulate în termen de PIB vor fi de vreo 0,44% în Europa și uh, de 4,2% în Regatul Unit într-un scenariu pesimist. În sectorul transporturilor de marfă, Brexitul fără acord va genera costuri tarifare și non-tarifare și va duce la o uh, reducere generală a volumelor de mărfuri uh, Um, comercializată. În domeniul transportului de pasageri și turism, uh, aici uh, ușurința călătoriei uh, nu va fi aceeași și acest lucru va afecta aviația în principal pentru că uh, aviația nu are uh, reguli de uh, rezervă, de uh, garantare, uh, pentru că nu se supune regulilor Organizației Internaționale a Comerțului. Ce poate fi făcut în uh, domeniul instrumentelor legale? Principala concluzie ar fi că în domeniul transportului uh, legislația europeană nu va uh, necesita uh, schimbări uh, majore, dar <clears throat> sigur că asta uh, poate fi o concluzie privită, chiar dacă legislația europeană nu face trimitere la uh, anumite state membre, totuși vom avea nevoie de adaptări și de acorduri între Uniune și Regatul Unit. De exemplu, dacă luăm uh, Uh, regulamentul servicii aeriene care guvernează piața aviației, vom avea nevoie de un acord între Regatul Unit și Uniune prin care transportatorii europeni să poată să opereze uh, liber în uh, Regatul Unit și invers. E greu de anticipat ce va face Regatul Unit cu propria legislație. Dacă Uh, legislația britanică ce transpune legislație europeană în legislația națională nu este amendată, nu este modificată după Brexit, înseamnă că unele dintre um, drepturile și beneficiile câștigate de uh, actorii europeni de pe această piață vor rămâne valabile. Acum să ne uităm puțin la consecințele generale pentru domeniul transporturilor, uh, principalul uh, impact. În privința regulilor privind cabotajul, nu, acestea nu vor mai fi uh, <clears throat> valabile în am, de ambele părți ale uh, canalului Mânecii și asta va duce la o reducere a interoperabilității și o reducere a competitivității drepturile pasagerilor europeni nu vor mai fi asigurate atunci când folosesc uh, uh, firme de transport britanice. În cadrul rețelei TNT uh, o să se creeze niște um, um, zone de ambuteiaj, de exemplu la Eurotunnel și pe rețeaua Dublin-Belfast Uh, instrumentele EFSI și CF um, vor continua să financeze proiectele TNT, dar mai rămân și incertitudini care nu pot fi ignorate. În ceea ce privește agențiile uh, pentru transporturi, Regatul Unit va continua să participe ca membru în aceste agenții ori de câte ori uh, este permisă participarea unei țări terțe. În domeniul aviației, ne putem aștepta la un impact în ceea ce privește cerul unic european și uh, al blocurilor funcționale um, aerospațiale, adică va interveni o nouă fragmentare și aici uh, uh, vom avea nevoie de o gestionare mai eficientă. Restricțiile de reglementare va putea frâna, vor putea frâna la un moment dat potențialul de creștere uh, în industria aeronautică europeană, iar în ipoteza acestui Brexit fără acord s-ar putea uh, resimți efecte și în ceea ce privește structura acționariatului, structura uh, proprietății regulamentul maritim și de navigație pe apele interioare. Aici ne așteptăm la o creștere a competitivității porturilor britanice în detrimentul celor europene. În sensul că porturile britanice sunt deja gestionate de operatori privați deschiși către piață, iar aplicarea regulilor CDE ar putea să pună, uh, adică ar putea să pună uh, piedici uh, în calea accesului companiilor europene de shipping în porturile britanice. Operatorii britanici, pe de altă parte, și vasele înregistrate, navele înregistrate în Regatul Unit, nu vor mai avea dreptul să uh, opereze în uh, apele interioare ale Uniunii. Cât privește certificatele de uh, certificatele care permit uh, operațiunile navale uh, emise în conformitate cu directiva 9650 nu vor mai fi valabile, iar funcționarea Agenției pentru Siguranță Maritimă nu va fi uh, afectată substanțial. Iar uh, SESNI, Comunitatul pentru uh, elaborarea de standarde comune în navigația interioară ar putea să permită Regatul Unit să participe ca observator, ca stat observator în cadrul organizației. Pe calea ferată ne așteptăm la un impact negativ uriaș pentru lanțurile de furnizare, mai ales pentru că uh, vor exista noi proceduri și noi controle la frontieră. E vorba de, în principal de tunelul uh, canalului Mâneci, iar în cazul uh, acestui coridor specific pe care îl aveți în imagine și care este reglementat de regulamentul 913 din 2010, acest coridor, deci, nu va mai fi uh, guvernat de acest regulament, iar operativitatea, da, operațiunile companiei Eurostar sau altor, altor companii care se ocupă de Eurotunnel uh, vor avea probleme cu uh, vor, vor avea probleme cu um, diferențele de reglementare. Pe șosele este nevoie de armonizarea regulilor privind accesul pe piață și accesul la profesie pentru transportatorii rutieri. E un uh, lucru fundamental pentru a asigura furnizarea neîntreruptă a serviciilor iar orientările Consiliului uh, European um, recomandă o astfel de armonizare. La standardele privind emisiile nu se întrevăd schimbări drastice, în afară de regulile privind uh, timpul de odihnă și de muncă pentru șoferii profesioniști, nu sunt mari probleme în prezent și um, rămâne de văzut care va fi orientarea Regatului Unii. În uh, domeniul turismului, acesta se uh, leagă strâns de ceea ce se va întâmpla cu transportul de pasageri. de exemplu, controlele la frontieră, controlele ă, vamale, ă, toate astea vor ă, face ca călătoriile să fie mai lungi, mai obositoare. Noile proceduri vor îngreuna libertatea de mișcare a turiștilor. Și deși nu ne limităm la turiști, uh, rămân uh, multe incertitudini legate de transportul de pasageri. Cu privire la serviciile poștale acum, situația post-Brexit va fi guvernată de regulile adoptate de către UPU și CERP și există obligații adoptate de către Regatul Unit care ar putea să dispară în viitor. Marea Britanie ar putea să decide să acorde drepturi exclusive pentru înființarea și furnizarea de post, servicii poștale, iar cât privește regulamentul cu privire la livrarea coletelor, acesta nu o să mai fie obligatoriu pentru Regatul Unit. Regulamentul european este însă mm, probabil să fi fost deja uh, transpus în legislația britanică. Să ne așteptăm ca Regatul Unit și Uniunea Europeană să își alinieze, să rămână aliniate ca standarde tehnice în domeniul poștal și după Brexit. Și în final, noile controle vamale și noile proceduri de colectare a TVA-ului în operațiuni transfrontaliere ar putea să intre în vigoare. Acum, e foarte greu să prezentăm uh, un studiu atât de amplu în uh, câteva cuvinte. Mai sunt și secțiuni pe care nu le-am atins în prezentare. De exemplu, secțiunea 11, unde studiem 10 uh, exemple de caz, studii de caz pentru statele membre, pentru a vedea care este impactul și ca să nu mai pierdem timpul, haideți să trecem acum la principalele recomandări ale acestui studiu. În domeniul aviației, cred că e cel mai dificil și e foarte important să declanșăm foarte rapid negocierile în cazul unui scenariu uh, de Brexit fără acord. Deci trebuie să ajungem la un acord foarte rapid pentru a ne asigura că sistemul, adică fluxul de trafic aerian continuă normal. Și um, mă gândesc la două elemente la care ar trebui să vă gândiți. Trebuie să uh, oglindim uh, acordul actual pentru a ne asigura că nu sunt perturbări ale traficului aerian. Asta înseamnă și accesul uh, țărilor terțe care au sediul în Regatul Unit. Aici este ceva destul de uh, delicat, fiindcă sunt și companii aeriene care au sedii și în Europa și Regatul Unit. La um, domeniul maritim și circulație navală pe apele interne, este o nevoie internă, este o nevoie urgentă de uh, acord de negociere după Brexit. La căile ferate, colegul meu, doctorul Alfonsi, a explorat deja o serie de dificultăți care pot apărea în uh, acest domeniu și iarăși este un domeniu în care avem nevoie de un acord rapid. În cazul sectorului rutier nu sunt multe probleme pentru că majoritatea actelor normative care se aplică în Uniunea Europeană sunt uh, valabile și în Regatul Unit. Sunt de fapt uh, acorduri uh, de nivelul Națiunilor Unite, deci aici nu sunt mari probleme. În domeniul turismului, acesta este un domeniu plin de incertitudini depinde de ceea ce va face Uniunea sau Regatul Unit după Brexit. Se poate decide păstrarea unui acces uh, facil, uh, să poți să arăți doar un pașaport european și să intri în Regatul Unit și invers, dar dacă se recurge la controle suplimentare, controle de sănătate și așa mai departe, uh, lucrurile se complică. Dar, repet, depinde ce se întâmplă după Brexit. La servicii poștare avem nevoie de un acord rapid după Brexit, fiindcă altfel nu avem garanția că un pachet uh, trimis de la Bruxelles la Leeds va și ajunge acolo. <clears throat> Acum putem vedea, de exemplu, pe internet, urmărind numărul de înregistrare al coletului, exact unde se află acesta în drum spre list, dar după Brexit nu știu dacă vom mai putea uh, avea același uh, nivel de acces. Deci sunt mai multe scenarii. Noi am recomandat comi comisiei dumneavoastră și îmi cer scuze dacă am ne-am întins prea mult cu această prezentare. În primul rând, credem că este nevoie să creăm un climat constructiv în procesul uh, Brexit, pentru că ambele părți nu au decât de pierdut dacă nu se ajunge la un acord. Ambele părți trebuie să înțeleagă că deja răul s-a petrecut și acum este nevoie să reacționăm rapid pentru ca lucrurile să reintră în normal cât mai curând posibil. Apoi, cred că din punct de vedere legislativ, colegul meu uh, are mai multă experiență decât mine și poate să vă spună, am identificat nevoia unor acorduri uh, bilaterale rapide Uh, între Uniunea Europeană și Regatul Unit uh, în anumite domenii pe care vi le-am uh, spus. Cred că sarcina dumneavoastră va fi să sprijiniți aceste <clears throat> acorduri. Am fost, în încheiere vreau să spun că am fost patru autori și cinci experți <clears throat> implicați în redactarea acestui raport. Vă invit să-l uh, citiți și vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup pour votre présentation. Mulțumesc pentru prezentare. Care ne dă fiori. Și ne face să spunem că consecințele în domeniul transportului vor fi catastrofice. Asta este concluzia acestui studiu. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. Iar impactul catastrofic nu se oprește doar la sectorul rutier sau feroviar, ci afectează și aviația și sectorul maritim. Deschid dezbaterea, începând cu domnul Piper. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să vorbesc germană, limba mea maternă. Impresionantă această interdependență între Regatul Unit și Uniunea Europeană și modul în care au fost prezentate și faptul că ne-a fost prezentată încă o dată efectele dramatice ale ieșirii Regatului Unit. Dar cred că acum deja suntem ceva mai departe, pentru că din câte se aude, sigur că aș prefera scenariul Remain, nici asta nu este exclus, am fi cel mai bine pregătiți pentru așa ceva, dar se prea poate să nu se ajungă la niciun acord și între timp, am auzit de tot felul de planuri desertar care există deja, anume că în domeniul aviației există deja un acord bilateral, că n-ar fi o problemă. Companiile aeriene s-au orientat mm, așa cum o cere o nerămânere în Uniunea Europeană British Air, Airways, de pildă, are drepturi de proprietate de 51% în alte state europene. Nu știu, asta aud eu, că doar trebuie să apeși pe buton și uh, lucrurile funcționează. Și și Lufthansa și alții au deja pregătite orarele de zbor uh, pentru următoarele luni. Acolo se pare că nu există o mare confuzie. Înțeleg că și pe căile ferate uh, deja există înțelegeri sau și acolo există astfel de planuri ținute la sertar care ar putea fi acceptate. Deci eu nu văd lucrurile la fel de dramatic, așa cum ați descris dumneavoastră, ca și consecința a lipsei unui acord. Ce mă miră puțin este evaluarea noastră cu privire la traficul rutier. Uh, Aici cred că este principala problemă, pentru că vor trebui controlate majoritatea tirurilor și dacă deja se blochează 15 km de autostradă la Dover, uh, astea sunt veștile de acolo, pe, um, ne dăm seama ce înseamnă acest lucru. Pe celelalte domenii, cred că se poate negocia, dar ce mi-aș dori și cred că ceea ce își doresc și mulți alții este ca în final să existe o construcție prin care să-i să rămână britanicii în uh, Uniunea Europeană. Deci întrebarea mea este cum uh, evoluați dumneavoastră aceste planuri uh, desertar pentru diferitele domenii de transport și dacă credeți că uh, sunt deja suficient de avansate pentru a fi puse în aplicare de pe o zi pe alta? Și o a doua întrebare, aș dori să știu care este valoarea dumneavoastră în ceea ce privește traficul rutier. Poate puteți uh, argumenta de ce problema aici ar fi cea mai mică. Mulțumesc, uh, doamnă, domnule Piper, doamna Demonte, aveți cuvântul. Mulțumesc, în primul rând, pentru uh, aceste prezentări. Eu aș dori să revin asupra impactului pe care l-ați um, prezentat, aș dori să știu ce metodologie ați uh, folosit, uh, date de import, export și ce altceva ar putea um, afecta aceste date în afara lipsei unui acord. Apoi mai spuneți că există sectoare care ar fi avantajate de lipsa unui acord. A doua întrebare se referă la companiile aeriene, pentru că mm, chestiunea pe care am abordat-o deja este o, un posibil transfer uh, a companiilor aeriene britanice în afara țării. Vă întreb dacă ați evaluat acest tip de impact și a treia întrebare se referă la un caz uh, special care a revenit în presă și anume cazul Gibraltarului care mm, cauzează tensiuni între Spania și Regatul Unit. Deci, iată, vorbim de o piață unică care se distruge și dacă mm, problema Gibraltarului ar putea să facă să cadă acordul și dacă ați evaluat în plus și probleme pentru lucrătorii care astăzi trec această frontieră între Spania și Gibraltar și dacă credeți că vor exista probleme specifice pentru teritoriile de peste mări. Nu mm, aș dori să știu ce părere aveți în această privință. Mulțumesc, doamna de Monte, doamna Meissner. Mulțumesc, doamna președinte. Din păcate, n-am avut ocazia să ascult întreaga prezentare, pentru că am avut alte obligații, Însă noi am tratat uh, deja aprofundat această chestiune. După rezultatul referendumului, liniile aeriene au fost primele care au luat legătura cu noi și din uh, Statele Unite ni s-a spus că traficul aerian trebuie exclus pentru că altfel uh, rezultă o catastrofă și am avut audieri uh, în Comisia de Transport pentru toate cele patru domenii, pe căi ferate, pe aviație, pe rutier, pe căi navigabile și de aceea, domnule Marcus Piper, nu mă miră deloc că există deja planuri uh, în pregătire. Doar pe transportul, așa cum am spus, există deja atâtea probleme că ar trebui să existe o rămânere, un remain. Și se poate întâmpla acest uh, lucru. Mm, și în caz de ieșire cu acord, dacă există acest acord de, tranziție, lucrurile sunt reglementate, dar în cazul unei lipse de acord, cred că nimeni nu-și poate dori așa ceva pentru că ar apărea probleme mari și pentru Regatul Unit și pentru Europa, dar toate astea trebuie să fim pregătiți. Și aș avea două întrebări, așa cum spunea și domnul Piper care e situația cu ambuteiajele viitoare? Pentru că în momentul de față controlul unui tir durează 3 uh, minute, dacă pe viitor vor fi 45 de minute, e clar că se blochează acolo totul. Și în ceea ce privește aviația, spuneați că n-ar fi chiar așa dificil. Din câte am înțeles eu, Uh, organizația ASA joacă un rol important. Acolo se poate juca cu certificări. Dar uh, totuși va avea loc o schimbare. Din câte am înțeles eu, uh, cei din aviație au discutat lucrurile în mare detaliu, pentru că acolo trebuie să ți conte foarte multe lucruri. Mulțumesc, doamna Meissner. Domnule Cor, aveți cuvântul. Mulțumesc. Doamnă președinte, mulțumesc și pentru raport. De fapt, știam, sau bănuiam acest lucru, ambele părți vor avea de pierdut, mai ales în cazul lipsei unui acord. Acum știm foarte precis și foarte concret. Dar faptul că știm noi nu înseamnă că uh, Uh, populația o va ști și populația nu va citi 170 de pagini. Cum vom reuși să transmitem acest mesaj și către populație pentru ca să vină și strada cu ceva presiune, atât în Regatul Unit cât și în uh, Europa continentală, astfel încât uh, să îi prezentăm poporului britanic, de fapt guvernul britanic ar trebui să facă acest lucru și să uh, întrebe, de pildă, așa ați vrut să iasă și atunci să trebuie să răspundă da sau nu. Pentru că mm, e bine că știm noi toate aceste lucruri, dar trebuie ca și toate păturile populației să știe acest lucru. Doamna Clun. Mulțumesc pentru um, acest raport și prezentare. Am fost în altă întâlnire și n-am avut ocazia să ascult tot. Dar consecințele unui, uh, unei ieșiri fără acord, care sper că nu se va întâmpla, sunt uh, așa cum le-ați uh, descris. Trebuie să ne pregătim. Comisia face acest lucru și toate țările care fac comerț cu Regatul Unit, fie prin porturi, fie altfel, sau interacționează cu Regatul Unit, fac pregătiri. Și cu toate acestea, și, de fapt, și Regatul Unit face acest lucru. Va fi așadar dificil pentru toată lumea. În comisia noastră mm, suntem conștienți de probleme atât pentru aviație cât și pentru celelalte tipuri de transport. Dar acum, iată, avem acest document care ne arată negru pe alb ce ne așteaptă în cazul unei lipse de acord. Problema dramatică și pentru britanici, pentru ce au votat. Parlamentul britanic va trebui să își dea acordul săptămâna viitoare. Și dacă se întâmplă un scenariu fără mm, acord, atunci un document de acest gen mm, ne va ajuta pentru a vedea cum continuăm. Domnule Riche, aveți cuvântul. <coughs> Mulțumesc. Uh, vreau să vă spun câteva lucruri. În primul rând că retragerea Marii Britanii va fi realitate în trei luni și nu avem încă poziție de negociere și nu, nici nu avem idee cum se pot termina aceste negocieri. E incredibil. În al doilea rând, o idee care decurge de aici. Dacă nu am reușit să obținem uh, mai mult decât am obținut acum în, uh, până acum, va fi foarte greu să negociem după aceea, din două motive pentru că problemele sunt variate și complexe și ne întrebăm uh, dacă pilotează cineva avionul. În ceea ce privește acordurile bilaterale, eu nu știu cum putem să renunțăm la acordurile bilaterale. Fie e vorba de acorduri bilaterale între Marea Britanie și Uniunea Europeană și revin la ce am spus înainte aici, adică nu cred că lucrurile s-ar derula prea rapid și prea simplu aici dacă uh, dacă ar exista, dacă n-ar exista un acord, iar acordurile bilaterale cu membrii statelor, cu membrii Uniunii Europene nu există la nivelul Uniunii Europene. Dacă sunt acorduri care trec prin intermediul Uniunii de fiecare de fiecare dată nu vreau să reamintesc unei comisii parlamentare că nu se face asta în două luni, fiindcă procedura europeană aici necesită discuții prelungite cu uh, triunghiul legislativ Comisie, Parlament și Consiliu. Și știm prea bine că lucrurile nu se mișcă acolo într-o lună, două, trei, șase. Deci dacă nu va exista un acord, acordurile bilaterale nu mai funcționează, fiindcă au cum să funcționeze la nivel instituțional. Deci mă surprinde uh, logica dumneavoastră, fiindcă în ceea ce aceste acorduri bilaterale. Cred că acest raport este foarte interesant, dar sper să nu ne, să nu ne fie util, fiindcă ar fi o catastrofă. Și dacă așa vor sta lucrurile, mă rog, măcar vom avea mai multe informații în final, vreau să vă spun că ce am reușit, că ce n-am reușit să facem în trei ani, nu cred că o să facem noi în trei, în trei luni. Mulțumesc, domnule Riche. Domnul, domnul Van Inkenborg. Da, mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare și pentru acest studiu foarte cuprinzător. Sunt foarte recomandări foarte clare, dar eu aș avea o întrebare, pentru că îmi spuneați pentru aviație că în cazul unei plecări fără acord s-ar putea ca companiile aeriene britanice să aibă um, o pierdere de beneficii ar putea beneficia despre beneficii inechitabile pentru că n-ar mai participa în uh, schema de tranzacționare a emisiilor europene. Ne puteți da și alte exemple a unor astfel de beneficii inechitabile. Pentru că mm, celelalte companii europene vor uh, concura cu acestea. Deci, încă o dată, există evaluări deja în această privință, în ceea ce privește aceste beneficii inechitabile, pentru că există totuși acest, acest pericol și pentru UE27. Mulțumesc, domnule Van Miltenburg. Am scris și eu la cuvânt, dacă nu vrea să mai pună nimeni întrebări, atunci, bun. Am eu două întrebări. Ați putea să ne spuneți concret care vor fi regiunile care vor fi afectate în mod direct. Fiindcă prima frontieră cu Marea Britanie e Franța. Deci, concret, care vor fi regiunile foarte afectate și apoi pe sectoare, fiindcă se nuanțează lucrurile. Nu va fi același impact în Germania, de pildă, ca în alte părți. Deci spuneți-ne, vă rog, concret, cum funcționează lucrurile la nivel regional. A doua întrebare. Și aici mă alătur celor spuse domnul Riche și domnul Piper. Dacă ar exista acorduri bilaterale pregătite deja pentru tot, atunci avem o problemă de fond. Fiindcă Parlamentul European și anume comisia noastră nu au fost asociate acest, uh, inclus în acest proces. Deci vreau să vă spun că pentru noi, pentru Comisia Tran, asta va fi o mare problemă. Și încă un lucru despre care vreau să vă adresez o întrebare. Uh, vreau să vă tehnic, la ora actuală, există vreo... Uh, putem să ne dăm seama cam cât ne va costa toată treaba asta? Infrastructura, de a reface o frontieră între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Cât costă asta? Și acum vă dau cuvântul să răspundeți acestor întrebări. Domnule Francesco Papi, mulțumesc foarte mult. S-au adresat multe întrebări. Sper să nu scap niciuna. O să încep cu prima și o să-i rog și pe colegii mei să ia cuvântul dacă doresc să facă niște adăugiri sau comentarii la ce spun eu. În primul rând, vreau să vă spun că în momentul în care am spus că e mai că sunt mai ușoare lucrurile pentru sectorul rutier, vrem să spunem că pentru celelalte moduri de transport avem nevoie de un uh, temei juridic. Pentru cel rutier avem deja uh, un temei juridic, și anume că dacă nu vei să te oprești la frontieră, nu te oprești la frontieră. Dacă vrem o frontieră ușoară, avem o frontieră ușoară, cu camere de advederi, cu controle aleatorii și mai departe. Problema cealaltă sectoare este că avem nevoie de legislație, avem nevoie de document. Avem nevoie de un document aprobat care să fie lege. Mă rog, exagerez poate cu lege, dar avem nevoie de un temei juridic pentru a merge mai departe. Iată de ce considerăm că celelalte trei sectoare se confruntă cu o situație mai uh, grea decât sectorul rutier. În ceea ce privește cifrele, a spus și uh, colegul dumneavoastră acest lucru, am reutilizat materiale pe care le avem de la Eurostat și pe de la Eurostat, fiindcă nu am avut în aceste patru luni posibilitatea de a lansa o proces de colectare de date la nivel european, a fost foarte greu. Uh, dar cu datele Eurostat pe care le-am avut, a fost suficient uh, și avem apoi un raport de la profesorul Belke, de la un institut din Essen, pe care îl găsiți în bibliografie, iar acest raport uh, a făcut calcule cele mai uh, precise în ceea ce privește consecințele pentru PIB pentru ambele părți. Iată de ce am vorbit uh, despre un minus 0,4 pentru uh, Uniunea Europeană cu 27 de state și pentru Marea Britanie s-ar putea să existe o scădere de 4% a PIB-ului imediat. Metodologia de deci, ce este de la acest institut și uh, puteți să descărcați documentul, găsiți în bibliografie dacă vreți mai multe detalii despre acest studiu. Nu am uh, derulat o, o analiză detaliată cu, în ceea ce privește Gibraltarul. De ce? Pentru că în momentul în care am elaborat acest studiu, nu aveau loc negocieri, nu se încheiaseră negocierile, nu exista nicio propunere în acest sens, deci nu am avut timpul să, necesar să includem și aceste elemente. Poate uh, în ceea ce privește uh, aviația și uh, beneficiile aduse acestui sector de pe, în Marea Britanie. Aș putea să dau cuvântul lui Rafael să vorbească mai mult despre acest lucru. Mulțumesc. Am spus că aceasta ar putea fi o opțiune, dar în general nu ne așteptăm totuși la avantaje în acest domeniu. Iar în ceea ce privește celelalte modalități de transport, cel maritim, de pildă, sau pentru sectorul aviatic, uh, mă rog, considerăm că, în general, uh, vom asista la o scădere a concurenței peste tot în, în Marea Britanie și în uh, Uniunea Europeană, fiindcă piața se va micșora și la fel și numărul companiilor, concurenților. Noi considerăm că este important să existe poziția politică pentru a crea un temei juridic pentru a merge mai departe. Fără acest temei juridic, suntem legați de mâini și de picioare. Asta este problema. Și apreciez foarte mult ce ați spus, uh, dumneavoastră, domnule Riche, și anume că e adevărat că procedura juridică durează mult mai mult, dar nu avem un temei juridic. Și fără acest temei juridic, suntem într-un haos total. Nihal, o să răspund uh, domnului Richeș, domnule președinte, la uh, ultima întrebare a domniei sale și să vorbesc despre sectorul aerian în același timp și uh, despre aceste acorduri bilaterale, existența lor sau inexistența lor. Sistemul actual se bazează pe principiul următor, și anume că orice companie aeriană poate să zboare liber de, de, de la un aeroport european la celălalt. Compania aeriană înseamnă o companie europeană care, în ceea ce controlul și proprietatea, este deținută de actori europeni sau de către o instituție publică europeană a unui stat, a unui stat membru. Scenariul fără acord. Planul B. Realitatea ne arată că cei care s-au pregătit pentru planul B sunt actorii privați, nu cei publici, și mai ales actorii privați din Marea Britanie. Și anume, companiile aeriene britanice, în majoritatea lor, au devenit companii europene. De la început uh, exista o majoritate de acțiuni deținute de actorii britanici. Acestea au fost transferate unor companii uh, din afara Marii Britanii, din cele 27 state membre ale Uniunii Europene, deci companiile britanice uh, private au, au, vor continua să fie un transportator aerian european în acest fel. Problema va fi că companiile celor din Uniunea Euro Europeană nu vor putea să zboare liber uh, către Marea Britanie dacă nu va exista un acord. Ce se va întâmpla atunci, în practică? Fie va să ajunge un acord, fie se ajunge la un acord bilateral UE27 cu Marea Britanie. Iar pentru acest lucru, bineînțeles, e nevoie de timp, dar există modele. Uniunea Europeană a încheiat deja acorduri similare cu state din afara Uniunii Europene, Marocul, iată, în ultimul recent, Brazilia, SUA. Deci nu plecăm de la zero, fiindcă modelul acordurilor pentru a asigura libera circulație la nivelul companiilor aeriene între Uniunea Europeană și un stat care nu este membru al Uniunii Europene există deja, deci există un model. Bineînțeles, se va trebui să declanșăm toate procesele legislative europene, ceea ce durează mult. Vreau să vă întreb acum despre regiuni. Aveți, ați observat, știți care vor fi cele afectate? Pot să vă răspund eu, doamna președinte, am constatat că nordul Franței, de pildă, se va confrunta cu probleme, anume trei regiuni, Lot de France, uh, Normandia și Bretania. De ce? Pentru că înainte în um, spațiul maritim și canalul Mânecii erau cele două mijloace de transport, uh, căi de transport cele mai importante la nivelul comerțului între UE și Marea Britanie, deci am identificat această problemă pentru aceste trei regiuni și trebuie subliniat acest lucru. În uh, studiile de caz pentru state membre, uh, mai ales pentru Franța, regăsiți aceste informații. Mai sunt întrebări? Nu? Atunci vă mulțumesc din suflet pentru acest studiu care ne va permite să arătăm că consecințele unei lipse de acord pot fi chiar catastrofice și pot să aibă un impact asupra regiunilor europene în funcție de sector. Nu ați... Am văzut în uh, studiu despre informații despre industria auto lucrurile arată groaznic. Nu s-a vorbit acum despre asta, dar va trebui să fim foarte atenți, să avem grijă de acest sector. Mă rog, vă mulțumesc pentru această prezentare foarte clară și îmi pare să vă spun, dragi colegi, dar nu e deloc optimistă, dar care ne obligă să, să ne confruntăm cu realitatea să înfruntăm realitatea și să fim uh, mai conștienți de ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru acest studiu și haideți să-i aplaudăm.